Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει... Doamna bună ziua, dragi colegi. Reluăm sesiunea noastră. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este raportul Gardini. Răspunsul european la dezastre, rolul protecției civile și al asistenței umanitare. Începem dezbaterea din această dimineață cu raportoarea noastră, doamna Gardini. Aveți cuvântul 4 minute. Doamna Gardini. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața